preocupările. Nu lăsăm uh, ca uh, vreo măsură să uh, derapeze. Multe sunt legate de ecologizare, de înverzire, de felul în care executăm practic plățile directe și să reducem povară. Avem un plan obligatoriu de redistribuție pentru statele membre faptul că beneficiarii uh, primesc mai puțin bani reflectă faptul că aceștia au o suprafață de mai puțin de 5 hectare. Deci plățile se bazează pe suprafață. Și regulamentul uh, Omnibus a făcut câteva schimbări în ceea ce privește tinerii fermieri, însă, regretabil, numai 0,8% din bugetul CAP uh, este preluat de noile state membre și îi ajută pe tinerii uh, fermieri. Uh, vrem ca BEU să investească în noi produse în acest domeniu și sperăm că vom atrage atenția asupra acestui lucru înainte de alegerile europene. Omnibusul uh, a eficientizat multe dintre programele care există. Problema cu agențiile de plată. Uneori acestea auzim că nu raportează cifrele exacte, ci uh, cifre false. Erorile raportate sunt uh, rezultatul controlelor care sunt efectuate. Desigur, se bazează pe erorile pe care le depistează, pentru că uh, sunt și niște deficiențe de control care nu le permit să detecteze toate erorile, deci nu le raportează. Deci trebuie să punem presiune asupra agențiilor de plată, să ne asigurăm că vor găsi toate erorile. DG Agri face ajustări, deci ajustările sunt menite să uh, cuantifice erorile uh, care nu au fost detectate din cauza slăbiciunii uh, sistemelor. Deci, uh, organismele de certificare au fost o, o bună uh, soluție, o bună inovare, au un rol mai mare. Ele uh, verifică statisticile de control raportate de agențiile uh, de plată și sunt o sursă independentă de informație, ceea ce este foarte important. Sigur, uh, rara, rata de eroare, așa cum am spus astăzi, uh, este o demonstrație a faptul că sistemul funcționează bine, Curtea de Conturi a confirmat uh, ceea ce a spus Comisia în această privință, rata de eroare. Uh, sunt de acord că trebuie să ne îndreptăm către performanță și uh, rezultate. Trebuie să avem o politică comună, un sistem care să stabilească ținte pentru statele membre în anumite domenii și trebuie să avem un sistem care să asigure că aceste obiective sunt realizate. Facem acest lucru cu legislația existentă în domeniul mediului și putem să învățăm din această legislație să vedem cum putem să performăm mai bine în agricultură. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În calitate de raportor din umbră pentru PPM, mă pun și eu pe listă. Am 5-6 întrebări. În primul rând, rata erorilor referitor la plățile directe. Da, nu sunt o problemă în principiu, însă aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile cu celelalte programe, cu digitalizarea lor și măsurile de piață, mai ales programul pentru zonele rurale. Cred că acesta s-ar putea îmbunătăți dacă am avea o digitalizare mai marcată, care sunt proiectele dumneavoastră, lucrați în acest sens. În continuare, uh, cei 20 uh, de, uh, lista celor 20 mm, de donatori, vorbim aici de 48 de milioane până la 12 milioane, dar princip, în principal e vorba de uh, instituții publice, e vorba de două fabrici uh, de zahăr din La Reunion. Nu știu dacă toate sunt private sau naționale, n-am putut să vedem, însă în principiu toate sunt întreprinderi publice. Ce facem acolo? Cred că trebuie... E nevoie de explicații aici. Firește și organismul Elen. E vorba aici de o firmă deținută de stat. O firmă care se numește Information Society SA. Sunt doar informațiile pe care le-am obținut de pe pagina de internet. Ultimele informații de pe pagina firmei sunt de pe 7 august 2017. Mai există oare această firmă? M-a mirat totuși că o firmă care promovează uh, digitalizarea și care este finanțată de la bugetul agricol așa considerabil uh, nu am mai postat nimic de atunci. După care ultima, următoarea întrebare se referă la organismele certificate. Dacă am citit raportul directorului general Preva, pe care îl salut, nu l-am văzut mai devreme, îmi cer scuze. E vorba de organismele de certificare care au verificat declarațiile de gestiune ale autorităților respective 90, uh, ce scuze, 69 uh, nu sunt calificate, după care Curtea de Conturi spune că în cazul la jumătate din uh, organismele de certificare s-au constatat erori și anume jumătate din agențiile de plăți sunt în mod limitat fiabile sau chiar de dreptul nefiabile. Aș vrea să știu ce veți face aici. Am văzut rezerva, dar vrem totuși ca situația să se îmbunătățească, pentru că organismele de certificare reprezintă un element central în uh, lanțul răspunderii al Uniunii Europene. Ultimul punct, exporturile. Cred că e deja foarte interesant că scrieți că nu știm într-adevăr care este rolul pe care îl joacă dimensiunea exploatării agricole pentru export, dar Uh, totuși, n-ar trebui să constatăm care sunt uh, relațiile între volumul de exporturi și dimensiunea exploatației agricole, pentru că există o legătură totuși între aceia care primesc mult de la Uniunea Europeană și mult exportă. Nu cred că ar trebui să dăm uh, plăți, ar trebui să dăm finanțare pentru a finanța practic exporturile înspre Africa. Da, firește, Um, exportă în țările în curs de dezvoltare nu doar uh, pentru că există ajutor la export, ci pentru că pot. Ce facem uh, pentru a proteja piețile africane, pentru ca acestea să nu um, se scufunde practic cu produse europene? Cam atât deocamdată, acum doamna de la Baiova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Vreau să-i mulțumesc uh, comisarului pentru uh, răspunsurile date în chestionar și trebuie să spun că Uh, din aceste răspunsuri văd că Comisia învață lecțiile nu numai pentru CFM-ul actual, ci și pentru uh, viitorul CFM. Nu am uh, primit răspunsuri uh, la unele din întrebări, deci o să revin uh, și o să repet uh, unele lucruri, însă important să știți uh, că cu toții subliniem aceeași probleme. Atunci când este vorba de rezerve în uh, comisia noastră, este important uh, nu numai să vedem unde sunt deficiențele și cum trebuie gestionate, dar cum uh, agențiile de plată din țările membre respective abordează această chestiune. Ați menționat, domnule comisar, cum vedeți situația? agențiile de plată iau măsurile de corectare la timp, uh, au dificultăți cu aceste măsuri, uh, există o partajare a bunelor practici între agenții pentru a evita astfel de uh, deficiențe. Cum putem noi, ca Parlament, ca Comisie de Control Bugetar, să ne asigurăm că aceste deficiențe sunt identificate și oarecum prevenite? și corectate, desigur. A doua întrebare. Uh, răspunsurile date de Digi Agri arată că unele dintre erori vin dintr-o uh, raportare uh, greșită a uh, sistemului de uh, măsurare a suprafețelor. Acesta însă trebuie să joace un rol important în corecția greșelilor. Aș vrea să știu uh, cât uh, de uh, fiabile sunt sistemele de identificare a parcelelor în statele membre și cum putem să procedăm ca să îmbunătățim aceste erori. Și, în ultimul rând, aș vrea să spun ceea ce a spus și uh, președinta în legătură cu organismele de certificare. numai patru dintre cele 15 organisme de certificare uh, în 2017 uh, pot uh, fi de încredere. Le-ați cerut să se îmbunătă- să-și îmbunătățească activitatea, verificați dacă au făcut acest lucru, aveți un plan, aveți Uh, o uh, părere despre organizațiile de certificare publice și private. Există diferențe. Uh, domnul Ștas, mulțumesc doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul pe care ni l-a dat. Este o bază bună pentru propriul nostru exercițiu. Vreau să mulțumesc comisarului și serviciilor sale uh, Uh, pentru răspunsuri. Am învățat multe din acestea. Am și eu întrebări la două aspecte. În primul rând, uh, situația din Bulgaria. Uh, știm că o jurnalistă a fost găsită ucisă. În afara împrejurărilor morții sale, știm că această jurnalistă era în contact cu doi jurnaliști de investigații de uh, la o companie media, Pivor, care investiga fraudarea fondurilor uh, europene, inclusiv subvenții de la bugetul pentru agricultură. Acești jurnaliști de investigație au fost săptămâna trecută la Bruxelles și se pare că au oferit uh, informații Olafului. Însă, separat de asta, credeți, în calitate de comisar, uh, în legătură cu aceste împrejurări, separat de faptul că Olaful probabil va începe o anchetă. Cum dumneavoastră și serviciile dumneavoastră aveți de gând să abordați această problemă? Vă pregătiți să faceți investigații? Faceți altceva în plus uh, legat de aceste acuzații? Și ce măsuri uh, veți lua în continuare? Cea de-a doua întrebare se referă la situația din Republica Cehia. Acolo am văzut acuzații legate de conflictul de interese între o companie Agrofit care a primit uh, uh, multe fonduri și a întrebat Bici atunci când comisarul Oettinger a venit cu o săptămână în urmă la o audiere, doamna Gresle a pus întrebări legate de acest lucru și domnul Oettinger a spus că el și serviciile sale, dar și serviciile Digi Agri au uh, cerut să se investigheze în continuare această problemă. Întrebarea mea este următoarea. Serviciile dumneavoastră au început o investigație uh, între uh, în conflictul de interese între primul ministru uh, Babic și uh, compania în cauză. Cum monitorizați această investigație și dacă a început o astfel de investigație, poate ne puteți spune cum autoritățile din Cehia sunt implicate în această investigație. Duminica trecută, un canal de televiziune important din Cehia a găzduit o dezbatere Uh, cu uh, membrii uh, partidului care, de la guvernare care au spus că autoritățile cehe nu au fost implicate în investigații și nu sunt gata să ofere informații. Puteți să confirmați acest lucru? În plus, se pare că legătura între primul ministru și compania Agrofid trebuie să fie cercetată. Asta înseamnă uh, că o serie de fonduri fiduciare vor uh, trebui să fie investigate. Uh, cunoașteți acest lucru? Sunteți gata să cereți ca serviciile dumneavoastră să lanseze o astfel de cercetare, de investigație? Apoi ne puteți spune astăzi câți bani a primit această companie de la uh, Uh, bugetul uh, pentru agricultură în 2017 și știți cumva ce sumă a primit această companie din Cehia uh, în anul financiar 2018. Apoi există acuzații și știu că sunt juste și nu întotdeauna trebuie să credem ceea ce se spune, însă nu este vorba numai de un conflict de interese în ceea ce prește pe prim-ministrul, uh, um, primul ministru, dar și în legătură, dar și în legătură cu ministrul, cu ministrul agriculturii din, agriculturii din Cehia. Cehia circulă legături între domnul, între domnul Thurman, ministrul, Thurman, ministrul uh, uh, uh printr-un păianjeniș, printr-un păianjeniș de, de rudenii, o, rudenii, o companie ca, o companie ca ați putea măcar să trasați, cât, car să trasați câteva, câteva idei în legătură, idei în legătură cu aceste, cu aceste și ne puteți da, puteți da detalii, detalii suplimentare, suplimentare uh, în, uh, în clarifica lucrurile care nu sunt încă clare, care nu sunt încă clare. clare. et, et. foarte mult. Cred că ar, cred că ar fi, ar fi greșit să, greșit să <clears throat> pilon 1 sau 2. <clears throat> sunt utilizați bine, utilizați bine, ar putea fi, ar putea fi cheltuit și mai bine, cheltuit și mai bine, dar după cum, dar după cum garantează faptul că faptul că avem aprovizionare cu, avem aprovizionare cu alimente de cali, alimente de cali. în ce ați spus dumneavoastră, domnule comisar, voastră, domnule comisar, sir, avem acum avem acum o, politică, o politică structuri de management. E o veste management. E o veste bună, lu bună. Lucrurile nu sunt perfecte, lucrurile nu sunt perfecte, dar sunt de acord. Dar sunt de acord. Aprovizionarea cu alimentarea cu alimente și alimente și structuri mature de structuri mature de guvernare atunci de guvernare atunci de credeți că va îmbunătăți va îmbunătăți cu ce propune cu ce propuneți în noua PAC și în noua PAC și cum garanti cum garanti strategie foarte riscantă riscantă, riscantă. Garantăm, garantăm în prezent, în prezent, dumneavoastră în viitoarea PAC, viitoarea PAC, un, un element criticat, cel element criticat cel mai mult aici, mai mult aici la comisia noastră, la comisia noastră Venus, pe planete de Venus, pe planete diferite, dar diferite, dar ce mas, ce mas destinatarii potriviți, potriviți, să mențin S-a menționat ori, menționat ori PAC. Am ascultat ce au spus mulți, ce au spus mulți uh, speciali, uh, specialiști, ne-am ocupat și de cifre, ne-am ocupat și de cifre și ce să cifre și ce să PAC. Ascultăm ce spun specialiștii, că de spun specialiștii că de fapt nu va, fapt, nu va fi nicio redistribuție, fi nicio redistribuție reală, reală salariilor. Lor când se decide, când se decide cum va avea, de, cum va avea o redistribuire, o redistribuire, distribuire reală va, va fi ceva, o fi ceva, o poziție cu tot, poziție cu tot pe numeroși ani în care, ani în care oamenii sau tot oamenii sau tot plâns că, ba, plâns că banii n-ar trebui dar, banii n-ar trebui dar acum de multe decenii multe decenii, acum, propni, acum propunem să le dăm banii, punem să le dăm banii fermierilor, să avem fermierilor, să avem nu nu va primi o, va primi o plată mai mare, dar pentru plata mai mare, dar pentru că celălalt, că celălalt pe baza salariilor să mențină plata, să mențină plata respectivă, respectivă. Una dintre cele mai mari amenințări, una dintre cele mai mari amenințări și un motiv țări și un motiv țări este pentru că pentru că nu există, sprijin, nu există sprijin în Uniune, sprijin în Uniune pentru almen, pentru almen, direcția greșită, Și și la beneficiarii greșiți. greșiți. Am auzit, am auzit spiegatorie după ce, după ce ținem cont de, ținem cont de, de a, a, a, să redistribuiți ce o să faceți. Da, să faceți dacă a spus că deja, dacă a spus că deja avem o structură matură, avem o structură matură și o politică matură și o politică, să o aruncăm la gunoi și să facem la gunoi și să facem altceva. Ce vi, ceva? Ce vi se pare atât de bun? Cum se pare atât de bun? Cum îmbunătăți? Cum îmbunătăți? 20 27 de, 7 de planuri care o să modifice, planuri care o să modifice, mi se pare, modifice, mi se pare. Da, situația, da, situația un pic s-a, un pic s-a raportarea încă o dată, după care domnarea încă o dată, după care domnul comisar, domnul comisar, vă rog, vă rog. Eu cred că este mai bine, eu cred că este mai bine, bien da, cred că, da, cred că de partea micilor agricultori, micilor agricultori, cultori. Suntem uh, fondurile, fondurile să fie concentrate, să fie concentrate și ne, ve, și ne va reproșa că agricultorii mici, că agricultorii mici nici măcar nu mai primesc, nici măcar nu mai primesc fonduri. E o problemă, fonduri. E o problemă pe care încercăm, pe care încercăm să inovăm și pe de altă parte, pe de altă parte, parte ne lovim de fapt, ne lovim de faptul că de multe ori, că de multe ori să de dorit sau cel puțin ne, cel puțin ne slăbește, slăbește capacitate, capacitate, trup și suflet această politică, această politică. Eu, um, eu um, dorea, dorea lui că în domeniul, organism, domeniul organismelor de certificare, de certificare, care, în mod deosebit, în mod deosebit, e faptul, e faptul că, faptul că agențiile de, agențiile de plem false, cum ați spus dumneavoastră, ați spus dumneavoastră. Însă, însă când intra în amănunte în, în, acele, în, cazul acestor, acele, în cazul acestor organisme de, cer, organisme de certificare, certificare, întrebări. De, de pildă, pildă, chiar, chiar cum, cum c serviciile dumneavoastră Serviciile dumneavoastră auditează, auditează aceste organisme de aceste organisme de ministrul de agricultură plătește o anumită firmă, plătește o anumită firmă de consultanță, de consultanță, oricât ar fi, oricât ar fi relucită în cele din urmă primește, urmă primește ceea ce cere, ceea ce cere acea firmă, acea firmă nu e atât de nu e atât de fi. Iaște de ce, Iaște de ce aș vrea să știu, aș vrea să știu ce sistem ce sistem de dublă verific, de dublă verific de realizarea acestor, realizarea acestor asigurări. În primul asigurări în primul rând că organismul, că organismul de certificare e inde, de certificare e inde, uh, realizează, realizează statistici, uh, statisticile cile efectuează, efectuează uh, și analizează mandatul și analizează mandatul fac parte din ministere. Yeah. Iată de ce aș vrea să știu, iată de ce aș vrea să știu eu cum mă fac serviciu, cum mă fac serviciu. Mă urmări cu mare atenție și mare atenție și mai ales având în vedere că aveam, mai ales având în vedere că aveam o ușoară, o ușoară contradicție în contradicție în Ați fost foarte mulțumit, mulțumit și eu sunt prima să aplaud și eu sunt prima să aplaud că vine, că vine vorba de crearea de loc, vorba de crearea de loc de muncă, vă referiți anume la, la mici agricultori, la mici agricultori, tineri agricultori, tineri agricultori, marile exploratori, marile exploratori. Ce sectoare vorbim, vorbim și de care sectoare și de care sectoare sunteți, sunteți mai mulțumit, refer, mai mulțumit, refer, vedea despre ce salarii, despre ce salarii vorbim, de ce vorbim, de ce tip, de tip de, de mă interesează în mod deosebit și anume, și anume ați, vorbit de, le, ați vorbit de legislația, legislația de mediu și aici de mediu și aici Aș vrea să știu, aș vrea să știu mai exact la ce, mai exact la ce anume vă referiți. Ce anume vă referiți? După cum bine, după cum bine dumneavoastră, serviciile au recunoscut, au recunoscut că, că ecologi, ecologizarea nu, nu a servit obiectivul, servit obiectivului stabilit, lui stabilit. Aș vrea să știu așadar dacă s-au... Aș vrea să știu așadar dacă s-au... Comisar, Domnul, com domnul comisar. Comisar. Mai întâi, mai întâi în propunerile, în propunerile pe care le-am pe care le-am înaintat în iunie, am înaintat în iunie, vrem să asigurăm că tinerii se, tinerii se implică în agricultură, implică în agricultură. Digit, digit cheie pentru care vom da, care vom da sprijin suplimentar, sprijin suplimentar și atenție și atenție în crearea de platforme digitale, digitale de consult, de consultanță pentru, atenție pentru a ajuta a ajuta alocăm mai mult mai multe, multe res, resurse la resurse la platform. Există peste 3000 de există peste 3000 de re, rețele implicate, rețele implicate care schimbul de bune, schimbul de bune practici în practici în efortul de digital, efortul de digitalizare. digitalizare să avem cât mai mulți agricultori care, agricultori care îmbrățișează, aceste, îmbrățișează această revoluție. Această revoluție. Multe modalități de programare, să vedem mare, să vedem cum putem, cum putem atinge o mai, atinge o mai mare pene mare pene în situația de după 2002, după 2020. 20. principalii 20 de beni, principalii 20 de beni știu din solicitările dumneavoastră, din solicitările dumneavoastră înscris, asta înscris în ambii, în ambii piloni, piloni în, în importante, 13 miliarde de euro, miliarde de euro. Dar dacă ne uităm la amănunte, dar dacă ne uităm la amănunte, amănunte imagine mai nu, imagine mai nu, administrații publice sau companii, sau companii private care private care beneficiază de beneficiază de asistență tehnică și asistență tehnică și fizice în agricultură, apoi organizații de apoi organizații de producători, producători cooperative de multe entitive, de multe entități membri cu programe, cu programe operaționale pentru fructe, operaționale pentru fructe și legume, și, și legume, și apoi opera apoi operau lactatelor și a zahărului. Deci, deci o mare diversitate și o mare diversitate și profiluri de, și profiluri de beneficiari largă a ce face politica, a ce face politica agricolă comună. Politica agricolă comună. Cei 20 cei 20 de beneficiari de beneficiari asistență tehnică, 4%, 4% din fonduri, din fonduri. Dacă, dacă de programe de dezvoltare rurală, dezvoltare rurală, activități de rețele, agenții de rețele, agențiile de plăze, agențiile de plăze, de, delimitarea zonei, limitarea zonei, iată baza, iată baza. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, nu sunt fer, nu sunt fermieri, fermieri și administrațiile publice, organizațiile publice, organizații de utilizatori, de utilizatori și operatori privați și operatori privați, compania, compania greacă, greacă. Verificăm ce se întâmplă la compania, ce se întâmplă la compania respectivă, respectivă în legătură cu organismele, în legătură cu organismul de certificare, de certificare asigurare. Am făcut progres am făcut progrese semnificative, semnificative în ce privește abordative, în ce privește abordarea cu audarea cu audi și din anul financiar 2015, financiar 2015 organisme, organisme de certificare dau un aviz, de certificare dau un aviz cu privire la aviz cu privire la leg, fiecare agenție de plată și după de plată și după al treilea, al treilea exercițiu, exercițiu o mai mare, o mai mare asigurare și constatările, constatările cantitative, cantitative. Pentru anul financiar 2016, pentru anul financiar 2017 17, au fost avut în vedere în, aj- avut în vedere în ajustarea ratei de ajustarea ratei de eroare de la Digi, eroare de la Digi Agri. Agri. Intensificării, șase agenții de plată, șase agenții de plată din cinci state, din cinci state membre au redus, membre au redus numărul de, numărul de 2017 pe baza abordării 17, pe baza abordării bazate pe risc, bazate pe risc, au putut permite au putut permite statelor membre, statelor membre o măsură de simplificare și reflectificare și reflectă și e un, și e un stimulant pentru unele stimulant pentru unele state membre care au state membre care au să ajutăm să audităm organism să audităm organismele de certificare de certificare, certificare ce fac ce fac <clears throat> Sunt, <clears throat> sunt mulți oameni, mulți oameni, dar demonstrează, dar demonstrează importanța, importanța. Considerăm că munca, considerăm că munca organismelor de certificare, organismelor de certificare se îmbunătățește, care se îmbunătățește în permanență, în permanență. Avansăm cu auditul unic, avansăm cu auditul unic, se va îmbunătăți, se va îmbunătăți și mai mult. Și mai mult adus în discuție un subiect, discuție un subiect foarte important, foarte important, exporturile către Africa, exporturile către Africa, femele a, a, de, de afaceri agricole, de afaceri agricole. Dumneavoastră știți asta, dumneavoastră știți asta să fac exporturi în Africa, să fac exporturi în Africa. Avem, fond, avem fonduri de promovare, ca fonduri de promovare ca să le ajut să le în Africa. Și știți și știți că, știți că avem, rela- avem relații bune cu relații bune cu ajuta și mai mult continentul african, mult continentul african să, dez- să dezvolte, agric- dezvolte agricultura, zonele din Africa să se hrănească, să se ajute singur să poată dezvolta piețele. Într-o politică orientată spre piață în Uniunea Europeană nu propun să subvenționăm exporturi pe mapamon, ci din potrivă la Nairobi, după cum am mai spus, doamna Marsham și cu mine, am uh, cerut să se elimine toate măsurile care uh, distorsionează comerțul. Avem 8 ani în care să putem uh, ajunge din urmă situația din țările dezvoltate în această privință și cifre de anul trecut cu 3,6 miliarde de euro de importuri în Uniunea Europeană. Am dat unele interviuri televiziunii germane, care nu întotdeauna spun adevărul în legătură cu ce se întâmplă în Africa, pentru că există mecanisme de garanție pentru fiecare țară din Africa împotriva oricăror importuri din Uniunea Europeană le pot invoca. Dacă liderul țării, în mod suveran, vrea să facă ceva, din diverse motive, uneori, unei lideri nu vor să facă asta, desigur. Uniunea Europeană nu poate să înlocuiască liderul. Există mecanisme de garanție, de salvgardare în acordurile pe care le au cu Uniunea Europeană. Deci pot, dacă dori, să oprească importurile de orice produs din Uniunea Europeană. Dacă un acord uh, de parteneriat în rețe precum Nigeria nu au semnat astfel de acorduri EPA, nu știu de ce. Nu au semnat un acord de parteneriat economic, dar dacă există măsuri de distorsionare a comerțului, eu aș întreprinde orice acțiuni pot și mă interesează foarte mult personal să promovez o agendă care să ajute sectorul agricol din Africa. Lucrez aproape cu cei din Uniunea um, Africană, cu doamna comisar pentru agricultură SACO de acolo și 60% dintre cei care lucrează în acele ferme sunt femei. Îi ajutăm pe tineri am fost um, la Nairobi, voi merge la un summit la Viena împreună cu cei din Uniunea Africană. Vreau să vă asigur că dacă există exemple care credeți că trebuie să fie supuse atenție sau orice distorsionări în ce privește exporturile, care au un efect de dumping, vă rog, nu ezitați să luați legătura cu mine. Doamna Zavio, agențiile de plăți întreprinde acțiuni și promovează bune practici. Și există un calendar cu planurile de acțiune de succes. În Spania, pentru anul 2016, s-a ajustat rata de eroare pentru agenție de plată. S-a raportat una de 9,28% bazată doar pe controlul raportat de statul membru. S-a introdus o rezervă în legătură cu cheltuielile pentru 2016 statul membru s ocupa de cauzele care au dus la acea rată de eroare, pentru că există sancțiuni pe care le putem aplica, putem suspenda plățile, putem reduce plățile. De la ultima reformă avem mai multe competențe în ce privește ajustarea la realitate, să-i trezim la realitate pentru a pune în aplicare. În 2017 mă bucur să spun că rata de eroare de la statul respectiv a fost de doar uh, 2% și n-a fost nevoie de măsuri suplimentare, deci funcționează pentru <clears throat> anul 2016 rezerva legată de dezvoltare rurală pentru Andalusia, legată de anumit beneficiari care nu deplineau criteriile de eligibilitate. Deci statele membre se ocupă în mod adecvat de deficiențe. Riscul pentru bugetul UE pentru 2017 a fost acoperit de procedurile adecvate. În 2016 au fost hmm, măsuri de bunăstare animalelor și statul membru respectiv a aplicat măsurile necesare. Plățile au fost întrerupte pentru bunăstarea animalelor în 2017 pe baza ce s-a făcut în 2016. Vreau să vă reamintesc că rata de eroare este sub 2%. O situație rezonabil de bună ce privește aspectul de materialitate la plăți. Asta în legătură cu ce ați spus uh, cu sistemul LPIS. Spania a trecut printr-o modernizare a sistemului în 2015 și acum funcționează excepțional de bine. O mare îmbunătățire. Franța a făcut același lucru în ultimii câțiva ani. Au fost probleme dificile cu sistemul informatic să se asigure că femeile nu primeau bani în anul în, anul în care trebuia să primească, dar s-a rezolvat problema din Franța. Nu e satisfăcător că există un an în care fermierii așteaptă bani și nu-i primesc din cauza unor investiții inadecvate în statul membru pentru sistemul de acolo. E o muncă în evoluție, dar v-aș reminti că în ciuda dificultăților întâmpinate în unele state membre cu sistemul de identificare a parcelelor, rata de eroare a fost sub 2%. 4 din 15 organisme de certificare lucrăm împreună cu calendarul avut domnul Stas Vreau să vă explic că frauda și infracționalitatea sunt lucruri de care scopă alții, nu DJ Agri. Noi ajutăm, desigur. Da. Olaf uh, are acest scop și doamna președintă știe tot ce e de știu despre Olaf. Când ni se cer informații, facem anchete, obținem informații, transmitem informații. Ei fac uh, ce au de făcut în legătură cu infracționalitatea în anchetele lor amănunțite ceea ce fac în diverse state membre, intervenții fără microfon din sală. Mai bine puneți întrebările celor de la Olaf, dacă vreți răspunsul. Intervenții fără microfon. Noi facem audituri și obținem informațiile cerute de Olaf, dar ancheta e condusă de Olaf. Deci orice întrebare aveți noi vă stăm la dispoziție să răspundem celor de la OLAF, ca și dumneavoastră, dar uh, salutăm orice recomandare ar adopta OLAF. În legătură cu Cehia, problemele menționate concret în legătură cu Cehia? Yeah. The Commission is active. Am uh, primit o plângere de la Transparency International, la asta vă referiți și în momentul de față trebuie să stabilim care sunt uh, uh faptele. Uh, faptele. Uh, noul uh, regulament financiar uh, a lărgit domeniul de aplicare în ceea ce privește standardele. Însă, în momentul de față, încercăm să clarificăm faptele și de ce a fost făcută această plângere și vom transmite apoi aceste informații Olafului. În, e vorba de cererile făcute la <clears throat> Agenția de Plată. Comisia a continuat Uh, contactat recent uh, autoritățile din uh, Cehia, cerând informații în legătură cu finanțarea întreprinderilor de la un terț grup Uh, de la uh, FADR și vrem uh, să se facă verificări în legătură cu financiară. Am primit un al patrulea pachet de informații de la autoritățile cehe care au confirmat că acea companie a primit fonduri europene și am cerut detalii suplimentare. Deci, pe baza informațiilor primite astăzi, noi ne asigurăm că plățile către aceste organizații au fost făcute în conformitate cu regulile, inclusiv conflictul de interese la nivel național, dacă aceste reguli uh, se aplică și să vedem dacă uh, au fost găsite astfel de conflicte de interese. În caz de nerespectare a regulilor, vom lua măsurile pentru protejarea bugetului european și măsurile corective pe care le-am menționat atunci când am uh, dat uh, alte răspunsuri. Uh, lucrăm împreună cu Digi Regio și Digi Employment, uh, care au condus uh, acest exercițiu de la uh, bun început. Uh, în, ceea ce, în legătură cu ceea ce a spus domnul Flanagan legat de de ce este nevoie să schimbăm lucrurile dacă lucrurile funcționează bine. Dacă lucrurile ar merge bine, nu ne-am... Nu, nu, nu, nu, nu m-ați citat. Uh, știu de unde uh, veniți, structura de gestionare pe care o avem funcționează bine. Avem un sistem care asigură acest lucru. Însă, ca să uh, vă dau un sfat, sunteți colegiuitor, veți fi în măsură să depuneți amendamente la tot ceea ce doriți, inclusiv redistribuirea. Și o să vedem cum o să stați atunci când e vorba de a câștiga sprijin pentru ceea ce doriți să faceți. Nu cred că ar trebui să fiți împotriva redistribuirii plăților. Când spuneți că nu există o redistribuire realistă în propunerile uh, uh mele, eu propun o redistribuire pentru acele sectoare uh, unde sunt uh, mici fermieri care nu beneficiază de astfel de plăți. Spuneți că nu există o redistribuție reală în uh, propunere. Uh, nu o să vă explic eu de ce sunteți împotrivă. Puteți să faceți uh, amendamente pentru uh, a le îmbunătăți. Însă toate acestea sunt în propunerea mea. Dacă sunteți împotriva lor, foarte bine, dar dacă nu, vă rog să o spuneți prin amendamentele pe care o să le depuneți. Veți putea face toate propunerile pe care le doriți și o să vedeți că nu e deloc ușor. Uh, am văzut de la reforma din uh, uh, pacul în 2013, colegiuitorul n-a fost de acord. Deci, poate că cei care trebuie să nu primească bani, poate prin noile măsuri, nu vor primi. Sigur, activitatea este în curs vom vedea și vom ruga statele membre să definească ele uh, ceea ce înțeleg prin fermier activ. Vrem să îi plătim pe cei care uh, lucrează pământul și să obțină beneficii uh, în urma activităților în agricultură. Doamna Ayala Sender, mediul. Suntem cu totul de acord că trebuie să facem mult mai mult. Ceea ce am spus uh, mai devreme în legătură cu alocarea fondurilor este una, dar apoi, în ceea ce privește măsurile care uh, trebuie să le luăm, sigur, acestea trebuie să dea rezultate mai bune decât uh, cele de astăzi. Și vedeți condiționalitatea de la pilolul 1, care este un prim bun exemplu, uh, că ne așteptăm ca fermierii să primească uh, uh banii uh, Uh, eco uh, uh, măsurile sunt o altă inovare, inovație, trebuie să sporim nivelul de ambiție și apoi avem uh, uh programe de agromediu care sunt uh, foarte importante. Uh, sigur, sunt măsuri voluntare. Fermierii, dacă vor să obțină mai multe fonduri, trebuie să facă mai mult atunci când e vorba de mediu. Deci vă pot asigura că diluarea rezultatelor din uh, 2013 uh, ne stimulează să facem mai mult în 2019. Trebuie să facem mai mult pentru concentrarea activităților. Uh, uh, am uh, trecut acum la planuri pentru 27 de state membre. Regiunile vor juca în continuare un rol, așa cum o fac acum, la fel vor putea uh, să o facă și în viitor pentru dezvoltarea rurală, însă noi, în calitate de comisie, vom uh, aproba planurile strategice din uh, PAC. Mulțumesc, mai avem încă uh, doi colegi și 10 minute la dispoziție pentru că trebuie să părăsim sala la ora 10. Domnule comisar. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru ceea ce ați făcut. Uh, și totuși uh, o să vă aduc câteva critici și o să mă gândesc atent dacă să votez pentru descărcarea de gestiune din 2017, pentru că răspunsurile noastre nu sunt uh, tocmai concrete și uh, nu se referă la întrebările punctuale adresate de uh, cei care au luat cuvântul. Uh, aș vrea să primești și o listă a celor mai mari beneficiari ar, al subvențiilor în agricultură. Am fost surprins de răspunsul dumneavoastră în legătură cu uh, ceea ce s-a întâmplat în Cehia și cu primul ministru. Este o investigație făcută de Olaf și Comisia nu poate să spună că dacă cineva deține o companie și primește beneficii, dacă persoana respectivă este un politician, atunci poate să primească subvenții? Pro Poate că nu s-a înțeles uh, din interpretare, poate că nu vorbesc eu bine, dar chiar nu vă înțeleg. În ceea ce privește politica uh, în agricultură, sigur, minunate rate de eroare. Le-am redus și totuși politica agricolă este plină de prostii. Eu vorbesc în calitate de vânător Uh, uitați-vă uh, cum arată uh, peisajele, mediul înconjurător, cum arată pădurile. Uitați-vă la ce se întâmplă cu păsările, cu insectele. Aceste subvenții pe suprafață, care sunt o prostie, compoziția, structura terenurilor a dus la dispariția multor uh, uh, animale, păsări, insecte. Dar uh, aș vrea să mă refer acum la ratele de eroare la plăți. Uh, săptămâna trecută un prieten de-al meu, fermier, a murit. A cerut uh, o subvenție pentru a termina uh, construirea unei infrastructuri. Dat fiind că plățile uh, de la Uniunea Europeană și uh, de la guvernul ceh uh, sunt acordate trimestrial. Soția sa, care lucra cu el în calitate de furnizor, a primit un răspuns de la un organism de audit potrivit căruia contractul pe care îl aveau nu era unul valabil. Când uh, faci o plată trimestrial, uh, această plată se primește cu condiția existenței unui contract pentru că i s-a spus că contractul nu este valabil, el a pierdut uh, această subvenție. O să vă dau uh, detalii suplimentare, vi le-am mai dat odată, dar uh, nu am primit niciun răspuns de la Direcția Generală Agri. Așa cum s-a pierdut și un alt răspuns pe care l-am solicitat în legătură cu certificarea în gestionarea pădurilor. V-am trimis întrebări și n-am primit niciodată un răspuns. Aș uh, ruga, v-aș ruga să încercați din când în când să mai și răspundeți la întrebări. Uh, nu pot să am o, o poziție uh, favorabilă față de răspunsurile dumneavoastră și cred că Cehia trebuie să analizeze mai bine ce se întâmplă cu subvențiile. IMM-urile Uh, sunt uh, uh, cumpărate de mari companii și totuși primesc subvenții în calitate de IMM-uri. Nu cred că acest lucru este în regulă. Cred că trebuie să vedeți cine este vinovat pentru acest lucru. Por su informe. Domnul Salafranca, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tribunalului um, Curții de Contrum, ce scuze pentru prezentare. E vorba de 56 de miliarde în portofoliul domnului Hogan. Politica agricolă comună e o politică importantă a UE și cu toții firește trebuie să vedem ca obiectivele acestei politici să se îndeplinească și pentru ca aceste cheltuieli enorme să ducă la rezultate, la rezultatele pe care le dorim cu toții. Conform uh, raportului cu numărul 21 al Curții de Conturi, ecologizarea PAC încă nu a dat rezultate eficace în mediul înconjurător. Domnule comisar, ce am putea face pentru ca acest aspect al politicii să fie mai eficace? Raportul afirmă de asemenea că 23% dintre agricultorii care au uh, fost investigați de Curtea de Conturi în continuare nu folosesc instrumentul geospațial și mă alătur aici raportoarei referitor la uh, cele spuse privind calitatea verificărilor realizate de organismele de certificare. Însă întrebarea mea concretă, domnule comisar, drept continuare la întrebarea nouă din chestionar, e o întrebare simplă. Dacă în această dimineață ați putea să ne dați uh, informații referitor la bilanțul comercial al produselor agricole. Anul trecut, 2017, am exportat 137 de miliarde, sumă record. Și am văzut datele comerțului cu țările în curs de dezvoltare. Doamna Gresle deja a adus în discuție domeniul exporturilor în această dimineață și aș vrea să știu care este soldul concret al bilanțului nostru comercial. Cum stau lucrurile cu exporturile, nu doar înspre țările în curs de dezvoltare, ci vis-a-vis -vis de ansamblu tuturor țărilor care sunt partenere comerciale ale UE și acordurile comerciale, de asemenea cu Japonia, Vietnam, Singapore, Canada, Mexic. Toate acestea oferă oportunități eh, suplimentare pentru exportatorii noștri agricoli, mm, mai ales în sectoare precum cel al lactatelor, unde ne-am confruntat cu probleme eh, când vine vorba de laptele praf sau sectoare precum cel al cărnii. Mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc. Înainte de toate vreau să-i spun eh, prietenului meu, stimabilului prieten care spune că PAC e o aberație, că nu sunt de acord cu el. Acei 20 de beneficiari uh, pe care i-am prezentat astăzi arată foarte clar că nu exploatațiile de mari dimensiuni primesc banii. Oricum, v-am detaliat și înscris aceste informații, pot să le repet și să le trimit încă o dată. Da, e cam târziu deja. Bine, dacă răspunsul e deja înscris și a fost circulat, se pare că membrul nu a avut timp să citească. Oricum, în întrebările înscris n-am avut nicio întrebare referitoare la Republica Cehă, iată de ce nu am putut să distribuim informații înscris dacă totuși nu ni s-a pus întrebarea. Dar putem reveni. Poate puteți și dumneavoastră să vă gândiți cum puteți îmbunătăți procesul de a pune aceste întrebări. Acum, în ce privește conflictul de interese, bineînțeles că le anchetăm așa cum am spus deja domnului Stas. Și am scos în evidență rolul Digi Regio, Digi Ample și colaborarea lor în a conduce acest exercițiu pentru a analiza plângerile de la Transparency International, de pildă, și extinderea domeniului de aplicare a regulamentului financiar implementat în august, care include și familia pentru prima dată. Nu cred că ar trebui să ne pripim până ce nu aflăm toate faptele și să vedem după aceea care va fi rezultatul. Uciderea animalelor. Avem un protocol care se execută de la DigiMediu și cu DigiSante referitor la ce facem cu animalele. Animale din păduri, precum lupii, îmbunătățim uh, asistența pentru aceste aspecte la ora actuală, mai ales având în vedere problemele cu care se confruntă statele membre cu pesta porcină africană. Pentru, oferim sprijin suplimentar pentru împrejmuiri, pentru îngrădiri. O problemă cu care statele se confruntă și nu prea primesc ajutor la ora actuală. Nu știu dacă vă gândiți la asta sau vă gândeați la protecția animalelor în general, dar pot să vă spun că Trebuie menținut un echilibru și există un protocol uh, la care ajungem cu DGMV și ce fac colegii pentru a remedia această problemă și îmi cer scuze dacă datele pe care le-ați cerut referitor la uh, indivizi nu au primit un răspuns de la DG Agri. Noi um, am transmis acea întrebare autorităților responsabile, și anume statele membre, dar dacă aveți o problemă uh, referitoare uh, la aspecte umanitare, dacă nu reușiți să primiți un răspuns referitor la plățile directe și așa mai departe, eu am să-mi rog cu mare plăcere serviciu să găsească un răspuns, pentru că se pare că e într-adevăr un caz de, cu o semnificație umanitară considerabilă. Domnule Sala Franca, Vă împărtășim, într-adevăr, îngrijorarea vis-a-vis -vis de faptul că politica nu dă rezultate pe domeniul de mediu și măsurile climatice. Nu putem semna acorduri uh, din 2015 de când uh, reforma acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă privind nutriția, de pildă, fără a ține cont de răspunderea și rolul pe care îl uh, poartă fiecare sector. Și cred că veți vedea foarte clar uh, acest lucru reflectat în cheltuielile majorate la pilonul 1, de pildă, de la 20% la 40%, iar la pilonul 2, 30% țintit pe mediu, excluzând aici zonele uh, cu uh, constrângeri naturale. Dăm dovadă așadar de mult mai multă ambiție. Acțiunile așadar de mediu și climatice se aliniază la obiectivele stabilite pentru fiecare sector în contextul post-2020. Ce privește balanța comercială, știu că vă interesează foarte mult. Statisticile comerciale care sunt disponibile pe internet, acolo veți vedea că din uh, acel uh, volum de 137 de miliarde de euro avem Uh, un surplus considerabil de 13 miliarde de euro. Și vă spun din propria experiență, când uh, în 2011-2014 guvernul irlandez a fost într-o situație dificilă și sectorul care a generat cea mai mare activitate comercială a fost sectorul agricol și turismul și Mă aștept uh, la, același, la aceeași evoluție și pe viitor, la aceste două sectoare unde nu trebuie să importăm foarte mult uh, material și putem genera câștiguri externe și surplus. Da. Nu știu, vorbați de acordurile foarte bune pe care le-am uh, încheiat și acordul pe care l-am semnat de pildă cu Japonia, cu ajutorul doamnei Malmström. Uh, este foarte bine pentru că se vor elimina 98% din uh, tarifele vamale, mai ales în sectorul lactatelor și cred că este o șansă enormă pentru acest sector, așa că în mai voi merge într-o misiune comercială în Japonia, iar companiile din Spania, foarte bine reprezentate ca de obicei, vor putea profita de aceste noi oportunități. 65.000 de tone de, echiv- de echivalent uh, uh, de carne de vită din Japonia și pentru China, de asemenea s-a deschis, am finalizat și negocierile cu Mexic. Continuăm, firește, negocierile cu Mercosur, sunt dificile, mult mai dificile, după cum bine știți. Cu toate acestea, avem în continuare obiectivul de a ajunge la un acord. Haideți să vedem așadar cum vor la lucrurile. Vă pot însă asigura că dacă, atâta timp cât domnul Trump uh, mizează pe protecționism, noi vom încerca să privim în afară și să căutăm noi piețe. Mulțumesc foarte mult! Doresc să vă spun că această comisie nu este de părere că fondurile agricole uh, nu au niciun sens, pentru că altfel am fi avut o cu totul altă abordare. Firește, vrem să îmbunătățim sistemul și vrem să ne asigurăm că sistemele așa funcționează astfel încât putem să oferim uh, certitudine contribuabililor. Doamna raportoare, dar un minut pentru a încheia. Mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc enorm uh, colegilor mei pentru întrebări și răspunsuri. Aș dori să mulțumesc comisar pentru răspunsurile pe care le-am primit. Eh, firește, este cât se poate de clar că mai avem încă mult de muncă pentru a reuși să ne atingem obiectivele în acest exercițiu dincolo de descărcarea de gestiune concretă pentru 2017, să putem transmite mesaje pozitive bazate pe fapte și dovezi care să ne ajute în campania electorală din 2019 în favoarea PAC și să putem, firește, în activitatea noastră de zi cu zi, să putem răspunde dezbaterii referitoare la CFM cu elemente încurajatoare și nu să venim cu alte probleme, mai ales când vine vorba de apărarea PAC, să putem în acest fel să explicăm toate elementele favorabile și mai ales să explicăm cum vom reduce problemele și cum vom veni cu soluții concrete, mai ales în acele aspecte care la ora actuală sunt destul de opace. Mulțumesc! Domnul comisar, dorește să aibă ultimul cuvânt, vă rog. Nu știu ce ne rezervă viitorul, dar uh, s-ar putea să fie ultima uh, întâlnire cu această comisie. Vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc și echipei mele și tuturor celor care m-au susținut uh, pentru uh, o susținere corectă, uneori uh, chiar dură. Vreau să mulțumesc curții de conturi pentru uh, înțelegerea de care au dat uh, dovadă în anumite situații, dar întotdeauna au făcut-o cu curtoazie. Nu pot să vă promit că a fost ultima întâlnire. Nu vă promit. Eh, am avut și întrebări referitoare la Slovacia și v-am trimit aceste întrebări pentru că nu am vrut să le punem astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. S-a încheiat ședința și vă mulțumim eh, firește pentru cooperarea intensivă. Mulțumesc!